Bonjour à tous. Bună ziua tuturor. Reluăm deci ședința și procesul verbal al ședinței de ieri este disponibil. Vreau să știu dacă există observații. Se pare că nu. Deci procesul verbal este aprobat. Ordinea de zi. Da, am luat notă. Ordinea de zi vorbește despre o discuție comună despre uh,